IMCO a făcut o recomandare de decizie și anume să nu obiectăm la un act delegat. Această recomandare a fost anunțată în 27 aprilie 2016. Până în, în 24 de ore nu s-a ridicat nicio obiecție, așa că potrivit articolului 105 aliniatului 6 din regulamentul de procedură, această recomandare este adoptată și mâine, la data de 10 mai 2016, va fi publicată. Comisia Jurii a făcut o rectificare în ceea ce privește un text al,